Vă rog frumos, luați loc. Vă rog frumos să luați loc. Im Anschluss Im Anschluss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 Dragi colegi, vă rog să luați loc.